Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, dragi colegi, a sosit ora nouă și cu aceasta deschid reuniunea INTA. Ați primit cu toții ordinea de zi. Punctul 1 de pe ordinea de zi este adoptarea acesteia. Aș vrea să știu dacă există dorințe de modificare a acesteia. Nu este cazul, atunci o declar ca fiind adoptată. Trecem la punctul al doilea de pe ordinea de zi și anume aprobarea proceselor verbale din 27 septembrie și 7 octombrie. Dacă până la sfârșitul acestei reuniuni a Comisiei nu vor exista dorințe de modificare, atunci și acest proces verbal, aceste procese verbale vor fi considerate ca fiind adoptate. Și trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, și anume comunicările președintelui. Și astăzi, reuniunea noastră este transmisă live pe internet și de asemenea poate fi găsită și în mediatecă. Așadar, gândiți-vă în permanență că veți fi filmați. De asemenea, avem o listă a corespondenței, așadar, dacă aveți vreo scrisoare, secretariatul se poate ocupa de aceasta. Câteva comunicări interne în ceea ce privește acordul comercial cu Singapore. Nu numai partea cu privire la comerțul cu bunuri și servicii a fost uh, finalizată, ci și partea referitoare la investiții. Așadar, va trebui să discutăm uh, pe viitor și despre aceste lucruri. În mod interesant, Comisia a decis ca acordul cu Singapore să devină obiect de discuție la Curtea Europeană de Justiție, să se verifice când un uh, acord este un acord al Uniunii Europene și când este unul mixt. Dacă aceasta a fost o inițiativă politică foarte isteață, ținându-se cont uh, de faptul că există și alte acorduri comerciale în discuție, ei bine, nu știu, dar acest lucru va mai fi clarificat. Care sunt criteriile pentru a considera un acord ca fiind unul mixt, uh, se va decide. În ceea ce privește Organizația Mondială a Comerțului, OMC, există câteva vești uh, generale. Spre să încă pe 21 octombrie La ședința Consiliului General al OMC am fi putut înregistra progrese, însă nu s-a întâmplat așa, nu s-a înregistrat niciun fel de progres cu privire la facilitățile comerciale care ar fi trebuit să fie adoptate deja din iulie. Așadar, pauză, liniște, în continuare la OMC. Din păcate, așa stau lucrurile. În iunie va mai exista o revizuire a inițiativelor Aid for Trade, un uh, moment de oarecare reacție la OMC. De asemenea, există un litigiu comercial cu Brazilia cu privire la configurația uh, fiscală, prevederile fiscale ale acestora. Este vorba de nouă astfel de prevederi care sunt discriminatorii față de producătorii uh, europeni. Acest litigiu va fi soluționat pe 18 noiembrie la OMC. Kazahstanul, până octombrie, președintele Barroso și președintele Kazahstanului, Nazarbayev, au încheiat un acord, au parafat un acord la care au reușit să ajungă și acesta va reprezenta un uh, punct care ne va preocupa. Trebuie înțeles totul în contextul aderării la OMC a Kazahstanului. e pas pașaportul electronic, uh, după toate discuțiile cu Africa de Vest și uh, după ce a existat hotărârea de a exista un astfel de pașaport electronic, ei bine, Există acum hotărârea de a avea un astfel de pașaport electronic și cu EPA și trebuie să atragem atenția că Kenya este uh, și ea implicată pe baza regulamentelor noastre, însă Kenya uh, nu este considerată țară sub list developed, țară dintre cele mai puțin dezvoltate și nu putem să și în mod normal nu am fi acceptat uh, un astfel de pașaport electronic. Așadar va trebui să discutăm uh, și despre aceste lucruri, de asemenea cu Filipine, pentru a vedea dacă acolo se poate face o prelungire a preferințelor comerciale sau nu. Filipine e greșit, nu așa? Nu e vorba de Filipine. Este vorba despre prelungirea acestor uh, prevederi preferențiale cu Ecuadorul, nu cu Filipina. Care forum? Acest uh, acord trebuie revizuit și reînnoit după 5 ani și prima discuție cu privire la acest acord va avea loc pornind de la un studiu care a fost realizat și va avea loc pe 6 noiembrie. În ceea ce privește uh, China, conflictele cu China în ceea ce privește telecomunicațiile au fost uh, rezolvate și a existat o declarație comună a Uniunii Europene uh, și a Chinei și s-au făcut declarații ale uh, guvernului chinez care se referă la faptul că pe viitor nu va mai exista discriminare la licitațiile publice față de companiile europene și de asemenea față de finanțarea cercetării în domeniul telecomunicațiilor. Așadar, acest caz a fost uh, soluționat. La următoarea ședință vom discuta de asemenea și despre situația uh, producției de textile din Bangladesh și a modului în care sunt tratate problemele uh, de pe urma incendiilor care au loc și, de asemenea, de pe urma prăbușirii unei dintre fabrici. De asemenea, va exista un raport cu privire la prevederile preferențiale comerciale Uh, din partea Curții de Conturi. Acestea au fost uh, comunicările mele și trecem acum la punctul 4, calendarul reuniunilor Comisiei pentru anul 2015. Datele, după multe negocieri cu celelalte comisii și după ce au fost analizate sloturile libere pentru a organiza ședința și pentru a pune la dispoziție traducere. E bine, coordonatorii au decizie, iar planul uh, ședințelor pentru următorul an a fost stabilit. Vă rog să vi le notați pe toate pentru a vă asigura că puteți participa la toate reuniunile comisiei noastre. Și trecem acum la punctul 5. Este vorba despre descărcarea de gestiune 2013 bugetul general al Uniunii Europene, Comisia Europeană, Curtea de Conturi a realizat și în această privință un raport. Am decis să oferim un aviz în această privință și, conform practicii noastre, îndelungată, cel care este răspunzător pentru bugetul nostru este răspunzător și pentru descărcarea de gestiune. Așadar, mă bucur că Raimar Böge ne va prezenta o prezentare succintă cu privire la aceasta. Mulțumesc, domnule președinte, voi fi cât poate de succint. Într-adevăr, Comisia de Control Bugetar este uh, competentă pe fond și ea uh, se preocupă și de uh, descărcarea de gestiune a Curții de Conturi. Doresc să mă concentrez, să mă refer la două puncte esențiale. În primul rând, doresc să atrag atenția asupra faptului că Curtea de Conturi a redactat un raport special care se referă la acordul privind prevederile preferențiale comerciale. Comisia pentru Bugete uh, și pentru Control Bugetar a decis ca acest raport uh, special să fie de asemenea inclus în această procedură de descărcare bugetare. Și a trebuit să ne ocupăm și noi și de acesta. Sunt câteva puncte pe care Curtea de Conturi le-a prelucrat, mai ales uh, Um, a fost verificată problematica referitoare la efectele economice ale acestor acorduri și, în al doilea rând, în ce măsură controlele, controlele necesare sunt cu adevărat uh, necesare, astfel încât să ne asigurăm că aceste uh, tarife preferențiale nu sunt aplicate greșit și nu se ajunge la o pierdere a veniturilor la bugetul european. Curtea de conturi constată că Comisia nu a ținut cont de toate efectele economice ale acordului de tarife preferențiale, că acestea nu au fost evaluate suficient. Pe de altă parte, a fost îmbunătățit uh, studiul de impact, iar calitatea analizei este ceva mai bună, însă formularea mai poate fi îmbunătățită. Curtea de conturi uh, constată cât se poate declar că există puncte slabe în uh, controlele vamale de la nivelul statelor membre, însă există și puncte slabe cu privire la uh, sarcinile îndeplinite de comisie și uh, de statele membre în ceea ce privește activitățile lor de control. Curtea de conturi ajunge la concluzia că există o serie de evaluări și, dacă nu astăzi, poate că la reuniunea din 3-4 decembrie, când uh, vom avea și proiectul unui aviz, uh, ar trebui să discutăm cu Comisia despre acestea. Curtea de Conturi solicită un studiu de impact mai aprofundat și, de asemenea, solicită să analizăm mai în detaliu dacă aceste acorduri privind preferințele comerciale îndeplinesc obiectivele economice stabilite și trebuie de asemenea să vedem în ce măsură aplicarea acestor acorduri în sectoarele esențiale uh, îmbunătățesc uh, situația cu adevărat și de asemenea trebuie estimate și veniturile care vor ajunge la bugetul european ca o consecință a aplicării acestora. Curtea de conturi de asemenea solicită ca mm, pentru aceste acorduri să se uh, realizeze niște profiluri de risc, astfel încât statele membre să aibă o abordare comună a analizei riscurilor cu privire la consecințele asupra uh, veniturilor și bugetului Uniunii Europene. Sistemele de managementul riscului trebuie să devină mai eficiente și să fie mai durabile în nivelul statelor membre. Eu cred că acest raport uh, conține o serie de uh, sugestii către comisie și de asemenea niște semne de întrebare pe care trebuie să le trateze uh, Comisia pentru Control Bugetar, dar și noi în calitate de comisie consultativă. Din câte am auzit, vom avea de asemenea ocazia în decembrie să discutăm cu uh, reprezentantul competent al uh, Curții de Corturi cu privire la acest raport, astfel încât și atunci vom putea auzi mai multe informații cu privire la aceasta. Al doilea punct care joacă un rol important și uh, acesta a fost uh, un subiect important și la procedura bugetară. Este vorba despre centrele de business uh, din China și India. Știți bine că există inițiative și uh, activități asemănătoare și în sud-estul Asiei și uh, că sunt planificate a exista și în uh, America Latină. Cu privire la acestea, trebuie să mai discutăm cu Comisia. Uh, noi, la Comisia noastră, am realizat o evaluare independentă a rezultatelor activității acestor centre de business. Dorim ca aceasta să se realizeze și ea reprezintă o precondiție a faptului că acest raport uh, este prezent. Pentru că dacă mai dorim să existe astfel de inițiative, trebuie să procedăm în uh, consecință. De aceea este interesant să aflăm de la comisie când se gândește ea să uh, realizeze un astfel de raport de evaluare, astfel încât să putem să preluăm părți ale acestuia în procedura de descărcare de gestiune referitoare la 2013. Acestea erau punctele pe care doream să mă concentrez și cu mare plăcere uh, preiau de la colegi ideile și sugestiile uh, acestora. Votul la comisie, dacă am citit corect, ar trebui să aibă loc pe 21-22 ianuarie. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Din partea grupurilor politice nu am niciun fel de comunicare din partea raportorilor din umbră. De aceea îi întreb pe aceștia, întreb SND-ul dacă dorește să intervină, dacă este cineva care dorește să ia cuvântul. Nu. ECR-ul? Observ că nu este cazul. ALDE? Nu. GUE? Helmut. Mulțumesc, Bernd. Noi uh, îl susținem pe raportor în abordarea sa și ne alăturăm uh, afirmațiilor sale. Verzi? Nu? Niciun comentariu? Ok. FTD-ul? Nu dorește să ia cuvântul. Într-adevăr, la următoarea ședință ne vom uh, întâlni și cu directorul Curții de Conturi pentru a, a clarifica unul dintre punctele pe care dumneavoastră le-ați menționat. Pe acesta dorim să-l aprofundăm pentru că este vorba despre esența activității noastre, modul în care aceste preferințe comerciale ar trebui evaluate. Și cu acesta dau cuvântul Comisiei, domnul Van Köke. Uh, thank you much, uh, Chairman, and thank you, uh, Rapporteur, for your uh, Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule raportor, pentru intervenție. În ce privește raportul special, înțeleg că o discuție va avea loc la început de noiembrie. Început de decembrie se corectează oratorul și vom fi încântați să contribuim la acea dezbatere. Există totuși două puncte uh, tocmai subliniate de raportor și anume în ce fel am uh, făcut în trecut evaluările de impact și faptul că există spațiu de ameliorare. Uh, suntem de acord cu curtea, într-adevăr, e loc de mai bine și ne angajăm să ameliorăm analizele noastre conform recomandărilor formulate în raportul Comisiei de Conturi. În ce privește profilurile cu risc, înțeleg că au existat evaluări tocmai pentru a analiza care sunt aceste profiluri cu risc și care anume dintre acestea au fost implementate. În ce privește centrele de afaceri, pe de o parte salutăm cooperarea foarte bună care există la nivelul grupurilor de lucru între Parlament și diversele servicii ale Comisiei Europene pentru a analiza în detaliu în ce fel această discuție poate să fie dusă mai departe. În ce privește China, India și Thailanda și centrele de afaceri, cred că e important de subliniat că a existat o mutație de la construirea unor structuri europene la stabilirea unor structuri pan-europene. Dacă înțeleg corect, a existat o evaluare a acestor centre de afaceri și aceste informații au fost transmite și serviciilor Parlamentului European și, firește, suntem angajați să continuăm aceeași metodă de lucru și în viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc frumos, domnule Böge, doriți să mai interveniți cu privire la aceasta? Nu? Atunci, în ceea ce privește calendarul, în ceea ce privește avizul de raport, uh, proiectul de raport al domnului Beghe, uh, vom mai discuta pe 4 decembrie la ședința de atunci, apoi uh, deadline-ul va fi 11 decembrie și votul va avea loc pe 21-22 ianuarie, așa cum a anunțat și domnul Beghe înainte. Mulțumesc foarte mult! Cu aceasta trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Aici este vorba despre preferințele comerciale autonome pentru Republica Moldova. Am uh, analizat lucrurile în contextul uh, altor discuții și cu alte ocazii, iar uh, raportor este domnul Moisă, care este raportor permanent pentru Republica Moldova. Și de îi dau cuvântul. Thank you, Chair. Most generous of you, indeed. Vă mulțumesc, domnule președinte. So, <clears throat> uh, I will try to do a brief synthetic presentation of uh, what is a... Am să încerc o prezentare sintetică a mizelor de astăzi. Discutăm o propunere a Comisiei Europene de a amenda regimul de preferințe comerciale autonome în vigoare cu Republica Moldova uh, din 2015. Este un amendament modest, implicând trei contingente tarifare, care totuși sunt semnificative pentru economia Moldovei, care, așa cum știți, este uh, cu preponderență o economie agricolă. Contextul îl cunoaștem cu toți, e vorba de embargoul produselor agricole um, cu Rusia, care a fost introdus de la 1 iulie. Uh, și uh, noi suferim de acest embargo pe produsele agricole cu Rusia. E vorba de trei tipuri de produse, și anume mere proaspete, 40.000 de tone, struguri de masă, și prune proaspete 10.000 de tone, respectiv. În termen relativ, comparativ cu producția europeană, acestea sunt cantități uh, minore. Contingentele tarifare în ce privește merele reprezintă 0,4%, um, struguri 0,6% și prunele 0,7% comparativ, repet, cu contingentele tarifare europene. Sunt cifre simbolice pentru noi. În schimb, pentru Moldova, uh, sectorul horticol care uh, are una de lucruri de 250.000 de persoane, majoritatea lucrând în ferme de foarte mici uh, um, dimensiuni, ar însemna aceste noi contingente tarifare uh, o, o, un stimulent și le-am permite, practic, să supraviețuiască din punct de vedere economic. În ce privește riscurile pentru piața Uniunii Europene, acestea, vă imaginați, sunt absolut minore pentru mai multe motive atât din motive culturale și de proximitate, este foarte probabil ca aceste uh, produse să fie exportate către piața românească și dacă există un subiect sensibil, uh, e vorba de mere, pentru că merele sunt uh, un produs cu probleme anul acesta. Ambalajele sofisticate și metodele de marketing și vânzare deci, ținând seama de acestea, este foarte puțin probabil să, foarte improbabil să competiționeze cu uh, mere din Franța, Italia sau Belgia și, practic, um, majoritatea acestor cantități uh, vor intra pe piața românească din Moldova. Și Dat fiind contextul specific de anul acesta, România poate absorbi aceste cantități um, potrivit uh, unor estimări ale Asociației um, Mondiale de Pere și Mere. Se arată o scădere a producției de mere în România și ca atare România poate să absorbe toate aceste cantități din Moldova și să uh, rămână încă cu o nevoie așa încât să poată continua să cumpere merele din Polonia. Uh, vorbim de 14%. Uh, Practic, fructele și legumele din Moldova nu intră în Uniunea Europeană. Vorbim de 0,1% din importurile noastre de uh, fructe și legume și ca atare nu va interveni nicio pierdere de venituri pentru UE. Iată de ce mă bucur să spun că dacă colegii doresc informații suplimentare, uh, pot să le răspund, însă, practic, nu ne confruntăm cu niciun fel de riscuri și putem adopta cu ușurință acest regulament, în felul acesta ajutând uh, foarte mult economia moldovenească, pentru că foarte mulți oameni lucrează în acest sector. Iată de ce v-aș recomanda cu căldură să acceptați propunerea Comisiei fără amendamente și propunerea uh, de obicei, uh, propunerile comisiei sunt suspicionate. Uh, e vorba de includerea codurilor KN în acest uh, regulament, care provin din uh, codul VAMAL al Uniunii Europene, deci nu trebuie să ne temem de nimic. Am verificat uh, repetate rânduri și nu există nici uh, un aspect ascuns în această propunere a Comisiei. E vorba de aspecte tehnice. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Winkler. Chairman, thank you very much, dear colleagues. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, raportorului pentru prezentare, care a fost foarte uh, limpede și nu sunt multe de adăugat. Ca și raportor din umbră pentru PPE, salut propunerea Comisiei de a oferi preferințe comerciale autonome suplimentare Moldovei. Avem o prezență tot mai frecventă a Moldovei uh, pe agenda noastră, agenda comisiei noastre, iar dacă e să ne uităm cu mai multă atenție, uh, practic noi vorbim despre Rusia și nu despre Moldova, e vorba de um, răspunsul pe care Uniunea uh, Europeană trebuie să-l dea uh, embargoului impus Rusiei. Și mă bucur că aici la noi, în Comisia INTA, putem fi activi în acest sens și că, în fine, comerțul e un instrument prin care putem ajuta pe partenerii noștri eh, din vecinătate. Revenind acum la propunere, cred că prezentarea raportorului a fost cât se poate de completă și aceste preferințe comerciale pot fi aplicate retroactiv începând cu 1 august 2014 și vor expira, așa cum știm, la sfârșitul anului 2015, când și regimul SPG uh, cu Republica Moldova va expira. Cred că dăm dovadă de leadership politic dacă acceptăm aceste proceduri accelerate pe dosarele în chestiune, care au și un conținut politic important. și sunt de acord cu propunerea raportorului. Trebuie în Parlamentul European să aprobăm fără amendamente propunerea Comisiei. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnul Zaradin nu este aici, domnul Jrein nu este prezent. Urmează domnul Wojciowski. Äh, mulțumesc, domnule președinte. Și eu uh, doresc să îi mulțumesc raportorului pentru modul uh, sintetic în care a prezentat acest raport. Cred de asemenea că ar trebui să fim de acord uh, și să sprijinim acest raport. Domnul Winkler a spus că vorbim aici uh, și despre raportul cu Federația Rusă. Și sigur că Um, ne referim și la uh, relația dintre Republica Moldova și Rusia, pentru că trebuie privit în ansamblu întregul complex de relații comerciale. De aceea mi-aș dori ca atunci când uh, vorbim cu adevărat despre implementarea uh, acordului comercial, e bine să uh, discutăm despre produse prelucrate, adică și vinul uh, moldovenesc să fie prelucrat în și se poate fi găsit în supermarketurile din uh, Uniunea Europeană. Uh, struguri de masă nu trebuie tratați numai ca atare, ci și ca bază pentru producția de vin. Trebuie să ne gândim și la uh, materia primă care este folosită pentru a produce anumite alte produse. Mulțumesc, într-adevăr, trebuie să analizăm și acest lanț economic de producție. Domnul Janic, ce doriți, nu este prezent, așadar dau cuvântul doamnei Le Pen. Euh, Acordul de asociere a Uniunea Europeană și Moldavia instaurează un liber schimb între aceste două țări, cu excepția produselor agricole. Asta scrieți în raportul dumneavoastră. Moldova încearcă o integrare economică și putem citi printre linii că Moldova în câțiva ani ar putea deveni membru al Uniunii Europene, însă dumneavoastră pare că sperați acest lucru încă un nume pe o listă lungă. Nu s-a decis un embargo asupra produselor agricole din Moldova și asta Eh, sigur că pune probleme și ne solicitați acum să acordăm niște contingente tarifare suplimentare de 60.000 de tone pentru mere, eh, pere și prune eh, și struguri. Deci, noi va trebui să facem loc pe piața noastră pentru aceste produse provenind din Moldova, pierd, pierzând uh, la rândul nostru și trebuie ținut seama de faptul că embargoul uh, cu Rusia și alte diverse acorduri de liber schimb și alte măsuri de concurență de loială uh, agricultorii noștri sfârșesc prin a suferi cel mai mult și nu ați menționat nici măcar un cuvânt despre agricultorii Uniunii Europene. În fiecare zi, un agricultor francez se, se sinucide pentru că nu mai poate să trăiască din propria muncă. Acest, cu acest nou proiect cu Moldova, veți da ocazia încă câtorva nefericiți să devină și mai disperați grevele fermierilor francezi uh, sunt frecvente și ați făcut practic imposibil faptul ca uh, fructele și legumele franceze să poată fi servite în cantinele din Franța. În teorie, iubiți toți cetățenii din lume pentru a vă prelua terminologia, însă nu iubiți în primul rând, propriile dumneavoastră popoare, pentru că fermierii europeni suferă în fiecare zi de toate acordurile de liber schimb și de embargo împotriva Rusiei. Dar pentru dumneavoastră asta nu înseamnă nimic și dacă murim, trebuie să continuăm să ne deschidem cu orice preț către ceilalți. Chiar dacă nu e interesul nostru și probabil nici în interesul moldovenilor, dar este ideologia dumneavoastră și permiteți-mi să mă exprim împotriva ei. Bun, cu acesta dau comisiei uh, cuvântul domnului Luc Devin. Thank you, Mr. Chairman. Good morning, honorable members. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor două lucruri, dacă îmi permiteți, un element de context. Cred că domnul raportor uh, uh, a fost foarte limpede și apoi și un element de conținut. Odată, în ce privește contextul. Într-adevăr, am văzut că Rusia a impus o serie întreagă de embargouri împotriva Moldovei și, cum spunea doamna Le Pen, acest lucru nu e un răspuns neapărat la embargoul impus de Uniunea Europeană, pentru că în septembrie 2013 deja Rusia a impus un embargo împotriva vinului moldovenesc, înainte de finalizarea acordului nostru de liber schimb cu Moldova. Apoi, pe 5 iulie, a fost vorba de carnea procesată, 21 iulie 2014, fructe și legume, și apoi 31 august 2013 un decret din Rusia a înlăturat preferințele comerciale cu Moldova, referindu-se la aproximativ la 60% din exporturile Moldovei către Rusia. În total, pierderile pentru Moldova, din cauza tuturor acestor embargo rusești, atinge circa 130 de milioane de euro. Rusia a țintit într-adevăr produsele care erau cele mai mult exportate către Rusia și nu mai e nevoie să subliniez consecințele politice ale acestor uh, lucruri asupra alegerilor care vor urma în Moldova. Iată de ce primul ministru a solicitat președintelui Barroso în iulie 2014 sprijin suplimentar. Raportorul a rezumat uh, foarte bine lucrurile. Acum vorbim doar despre trei produse agricole, mere, struguri și prune și cota oferită ar permite acestor produse să intre fără să trebuiască stabilit prețul minim, uh, deci ar putea intra în Europeană. Și un element important de reținut este că această măsură este temporară și că va expira la sfârșitul lui 2015, atunci când se încheie regimul SPG pentru Moldova. Cantitățile pentru care aceste măsuri sunt propuse sunt foarte mici comparativ cu producția europeană. Vorbim despre 0,8% pentru mere, 1,4% pentru uh, prune și 1,1% pentru uh, struguri. Practic, aceste măsuri nu vor avea niciun impact asupra pieței europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mai dau de cuvântul raportorului, domnul Moisa. Ok, je vais reprendre certains arguments. Voi relua câteva argumente în limba franceză pentru a da și mai multă claritate ideilor mele pentru doamna Le Pen. Dacă cineva profită de nefericirea agricultorilor francezi, cu siguranță aceștia nu sunt vieții moldoveni care urmează să profită de aceste contingente tarifare pe care noi le propunem și sperăm să le și aprobăm în câteva săptămâni. Am explicat deja, producția română din acest an a scăzut cu 22%. Contingentul propus aici este 8% din producția românească. Există diferențe statistice cu cifrele citate de Comisia. Cele 40.000 de tone propuse astăzi reprezintă 0,4 din producția europeană, iar contingentele de astăzi și cere din acordurile liber schimb, într-adevăr, adiționându-le, ajungem la 0,48%. Dar astăzi vorbim despre cele 40 de milioane de tone uh, vizate de preferințele comerciale autonome. Din punctul de vedere al calității, este evident că aceste produse considerate ca industriale, ca produse uh, pentru industrie în Franța sau Italia, nu vor intra niciodată în concurență cu produsele italiene sau franțuzești a pune un semn de egalitate între drama generală a competitivității agriculturii franceze cu un contingent minim uh, absorbit de piața românească datorită tocmai scăderii proprii de uh, uh, producție. E vorba de o exploatare gratuită și neonestă a nenorocirii unora și altora. Mulțumesc, până președintele. Schließe die Debatte. Mulțumesc foarte mult. Cu acesta încheiem dezbaterea. Termenul de înaintare a amendamentelor este 11 noiembrie la ora 18. Pe 3 decembrie vom mai discuta o dată despre amendamente, iar pe 4 decembrie vom vota. Votul în plenară va avea loc poate la plenara din decembrie, dar cel mai probabil abia în ianuarie 2015. Cu aceasta vă mulțumesc și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 7. Aici este vorba despre măsuri comerciale excepționale în favoarea țărilor și teritoriilor participante și legate de procesul de stabilizare și de asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană. Și, de asemenea, de suspendare a aplicării sale în ceea ce privește Bosnia și Herțegovina. Există aici câteva probleme și poate ar trebui să profităm de ocazie să răspundem la întrebarea cu privire la procedură, la proces în Balcanii de Vest. Să mai reflectăm poate puțin asupra acesteia cu privire la comerțul între Uniunea Europeană și statele din Balcanii de Vest. Bun, cu aceasta dau cuvântul uh, raportorului domnului Bettini. Cari colegi, Dragi colegi, Dragi reprezentanți ai Comisiei, domnule ambasador al Republicii bosnia herțegovina Astăzi începe drumul unei dispoziții, unui regulament în legătură cu care sunt raportor referitor la suspendarea de către Uniunea Europeană a regulamentului cu privire la un regim preferențial acordat bosniei herțegovina în materie de schimburi comerciale. Ceea ce mă propun eu este să ascult cu foarte mare grijă părerile exprimate de către toți deputații din Comisia INTA și, în egală măsură, aceea de a analiza în profunzime toate aspectele care țin de această decizie pe care astăzi Comisia o supune atenției Parlamentului. Din acest motiv am putea fi de acord și am putea să ne folosim de toate competențele administrative care ne revin și în egală măsură de toate argumentele menționate de reprezentanții bosniaci, începând cu însuși ambasadorul acestei țări la Bruxelles. Aș propune de aceea un calendar pentru evoluția lucrărilor noastre și supun acest calendar discuției dumneavoastră. Astăzi avem un prim uh, uh, schimb de opinii. Pe 20 și 21 ianuarie ar putea să existe o comparație și o dezbatere făcută în legătură cu schița de regulament. Pe 28 ianuarie am putea stabili un calendar pentru prezentarea amendamentelor în luna februarie putem foarte bine să verificăm dezbaterea amendamentelor care au fost depuse și în luna februarie, tot în luna februarie, să aibă loc votul în Comisia INTA referitoare la regulamentul în formă definitivă și în sfârșit să-l trecem prin plenară la Strasburg. Acum aș dori pur și simplu să fac câteva observații cu caracter preliminar sub formă de întrebări deschise și prudente. Și anume, Hotărârea pe care trebuie să o adoptăm este una foarte delicată și se referă la o țară aflată într-o zonă strategică și care, după atâtea nenorociri, își caută viitorul încercând să aibă o relație din ce în ce mai apropiată de Uniunea Europeană. În acest cadru, față de alte țări din regiune, Bosnia, din păcate, a rămas codașă. Lipsesc reformele economice, sunt probleme la reformele sociale, administrative și democratice, care sunt esențiale pentru ca această țară să devină membră UE. Există și o confuzie uh, în legătură cu modul în care se conduce această țară, astfel încât uh, persistă o serie de incertitudini până și în relațiile pe care le au cu instituțiile și organizațiile internaționale. Însă, acest lucru a fost repetat și de către comisarii, mai întâi Ștefan Füle și apoi uh, Johannes Hahn, comisar pe probleme de extindere. Noi ne dorim să sprijinim cu fermitate drumul Bosniei către Uniunea Europeană și uh, am sprijinit această țară și cu ajutare directă și mai ales pentru a le permite să depășească nenorocirea inundațiilor de care au fost loviți în toți acești ani. Am uh, luat o hotărâre autonomă și unilaterală și am uh, aplicat un regim asimetric și preferențial în schimburile comerciale, așa cum am făcut-o de altfel pentru toate țările din zona Balcanilor. Pe de altă parte, 85 la 1% din populația Bosniei spune că dorește ca țara lor să intre în Uniunea Europeană. Din păcate, s-a deschis și un contencios, există un litigiu între UE și Bosnia, Uh, în sensul că uh, nu au fost soluționate aceste litigi de trei runde de negocieri. Acest contencios, care presupune aspecte tehnice foarte complexe și noi avem uh, timp, tot timpul să le analizăm, constă în respingerea Bosniei, refuzul Bosniei de a lua în um, de a consemna faptul că odată cu intrarea Croației în Uniunea Europeană, nivelul de performanțe sunt modificate și odată cu asta se modifică și cantitatea de schimburi în funcție de metoda pe care o propune Uniunea Europeană pornind de la principiile comerciale tradiționale și pe care alte țări din Balcanii Occidentali le-au acceptat. Bun. Și de aici apare și această hotărâre uh, din cauza căreia nu se ajunge la un acord ca să se suspende în, anul, în ianuarie 2016 acest regim preferențial, care pentru toate celelalte țări din zona Balcanilor uh, se va prelungi până anul 2020 conform estimărilor făcute de către comisie în cazul în care vor fi suspendate măsurile autonome, Bosnia ar suferi pierderi economice de 2.400.000 de euro pe an și este evident că ne aflăm într-o situație foarte delicată din cauza măsurii pe care acest lucru o presupune uh, față de o țară pe care însăși Uniunea Europeană vrea să o sprijine și o stimuleze în eforturile pe care le face de a se adapta parametrilor de aderare. De aceea, înainte de toate, este cazul ca Parlamentul să aibă ocazia să ajungă la o hotărâre motivată și, în acest sens, are nevoie de toate detaliile de conținut. De pildă, să se contureze un cadru realist al daunelor pe care, prin poziția sa, Bosnia le generează țelor din UE, inclusiv Croația, precum și a daunelor pe care nu le suportă Bosnia, chiar dacă ar fi să accepte aceste măsuri de adaptare. Și uh, suntem conștienți că, din acest punct de vedere, se vorbește 30 de 150.000 de angajați care ar rămâne șomeri. Bun, de aceea o să invit pe toată lumea să dea dovadă de deschidere și serenitate în dezbaterea cu Comisia și în același timp să fim conștienți că ne revine o răspundere foarte înaltă. Vă mulțumesc! Ganz herzlichen Dank, Herr Brick. Mulțumesc foarte mult, domnule raportor. Dau acum cuvântul uh, Comisiei. Încă o dată, domnului Luc Devin. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, deoarece domnul raportor a prezentat uh, în, cu suficient amănunt această propunere. Într-adevăr, vorbim despre o propunere care prelungește aceste schimb de preferințe, aceste preferințe autonome pentru anii 2015 până în 2020 dar să nu uităm un lucru și anume că spre deosebire de regulamentul referitor la Ucraina, care a fost adoptat ca urmare a unei uh, activități foarte rapide a Parlamentului, în data de 1 noiembrie deja uh, varianta a patra de revizuire a acestui regulament nu prevedea posibilitatea suspendării acestui acord în cazul încărcării prevederilor legate de statul de drept și drepturile omului. De ce a trebuit să introducem o clauză referitor la drepturile omului pentru pentru perioada 2000, din 2015 încolo, astfel încât să se poată lua aceste măsuri în momentul încălcării grave a unor principii importante ale drepturilor omului și ale democrației și statului de drept. Cum spunea și domnul uh, raportor, Bosnia-Herzegovina, de fapt, uh, cu foarte multă enfază, a refuzat să accepte uh, intrarea în vigoare actualului acord, uh, pentru că refuzația la cunoștință de existența acestui tratament preferențial existent între Bosnia și Croația și uh, existența unui uh, acord de liber schimb care datează din 2013, în momentul în care a intrat Croația în Uniunea Europeană. De aceea noi propunem uh, ca în cazul în care Bosnia-Herzegovina și respectiv în Europeană nu vor reuși să ajungă la o adaptare a acestor concesiuni comerciale, noi propunem ca sistemul de preferințe pentru Bosnia-Herzegovina în acest regulament să înceteze să mai existe începând cu 2016. Și de îndată ce se va semna un acord și se vor aplica aceste prevederi, acesta urmează să reintre în vigoare însă nu considerăm că este o măsură sancționatorie, ci considerăm că este un stimulant. Oamenii sunt stimulați să respecte până la urmă niște principii fundamentale de Uniunii Europene și anume e vorba de preferințele pe care noi le acordăm în mod unilateral țărilor terțe. Acestea nu le permit acestor țări să aleagă ele așa care sunt statele membre cu care vor sau nu vor să aibă relații preferențiale. De aceea sperăm ca Bosnia-Herzegovina să uh, se angajeze din nou în niște negocieri uh, fructuoase care să ducă la acest acord de liber schimb și considerăm că atunci, într-adevăr, nu va mai exista niciun motiv și nicio situație ca aceste uh, preferințe să fie sistate. Domnule Devin, poate că ați putea să ne spuneți două vorbe și în legătură cu situația în general, până la urmă, cum se prezintă schimburile comerciale între UE și celelalte state din Balcanii Occidentali. You, are you talking about uh, figures or, I mean, we, or... La ce vă referiți? Vă referiți la preferințe ca atare sau vreți să vă spun uh, date? În general, cadrul general, uh, ce merge bine, ce nu merge bine, pentru că dacă vrem să evaluăm situația uh, în Bosnia-Herzegovina, trebuie să știm și cum stau celelalte țări. We do have, um, some written. Avem, avem într-adevăr anumite preferințe de adevăr cu unele dintre țări, dar nimic care până la urmă să poată să genereze o modificare a calendarului sau uh, o suspendare în vreun fel a acestui sistem de preferințe comerciale. Firește că uh, schimburile comerciale cu aceste țări uh, nu sunt semnificative din perspectiva UE pentru că este vorba de vreo 1% din schimburile noastre comerciale externe, motiv pentru care mari lucruri nu am de spus în acest moment, dar sunt cât se poate dispus. Dacă și dumneavoastră doriți, putem purta o discuție amănunțită, țară cu țară, referitoare la aceste probleme. În orice caz, în general, la modul general, nu avem foarte multe probleme referitoare la aceste țări. Atunci vă propun să, pregătiți, să vă pregătiți ceva mai bine pentru următorul schimb de opinii. Aceasta va avea loc pe 21-22 ianuarie, astfel încât uh, vom putea beneficia de o privire de ansamblu cu privire la aceste preferințe comerciale cu alte state. Cu aceasta trecem la uh, raportorii din umbră, domnul Știr din partea PP-ului. Thank you, Mr. Chairman, and uh, thank you also to our rapporteur for the introduction. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și raportorului pentru observațiile făcute la început. Aș dori și eu să um, respect cadrul stabilit dumneavoastră, și anume să prezentăm o imagine de ansamblu, după care să ne concentrăm pe situația specifică cu Bosnia și Herțegovina. Cred că uh, și Comisia, pe bună dreptate, a arătat acest lucru și anume că punctul de pornire uh, pentru această dezbatere ar trebui să fie faptul că această propunere de regulament reprezintă o prelungire a sistemului uh, de preferințe pentru țările din Balcanii Occidentali. Deci cred că acesta este, să spunem, principalul punct de pornire a filozofiei de bază, uh, lucru pe care și în baza căreia am dorit să să ne lansăm în acest sistem de preferințe și să avansăm cât mai aproape și să ducem această țară cât mai aproape de Uniunea Europeană. Firește că, odată cu intrarea Croației în Uniunea Europeană, unele dintre țări care fac parte din acordul de stabilizare și asociere sunt nevoite să-și, adopteze, să-și adapteze aceste acorduri strategice și firește că decizia în sine este una grea și există întotdeauna această ispită să faci lucrurile pe alese, dar uh, am constatat acest lucru și cu alte ocazii. De pildă s-a întâmplat acel lucru în runda precedentă de extindere, în momentul în care există această ispită și uh, pentru Croația să facem lucrurile cumva pe alese, la fel și în cazul Sloveniei și în cazul Ungariei. Însă, Până la urmă, Croația a fost nevoită să-și adapteze ea acordul de uh, aderare, astfel încât uh, uh, să se conformeze. Până la urmă, Croația a devenit membra Uniunii Europene și acest lucru este sigurabil și pentru alte țări care sunt în acest proces de acord de asociere. Și deci, uh, uh, sigur că, până la urmă, Serbia, de pildă, uh, și Serbia avea oarece probleme și la rândul ei a fost de acord și celelalte țări au fost de acord să facă concesii. Singura care s-a pus de-a curmezișului este totuși Bosnia-Herzegovina. Acesta este contextul în care se prezintă situația și uh, cred că este corect ca să prevedem totuși acest lucru, să prevedem anumite încurajări în cadrul negocierilor, să se prevadă, să spunem, un interval de timp de un an la dispoziția autorităților. Știm că în luna octombrie au avut loc alegeri în Bosnia-Herzegovina și acest lucru va permite suficient timp autorităților proaspăt alese să o ia de la capăt uh, cu negocierile cu Uniunea Europeană și să le permită în egală măsură și nouă de altfel să ținem cont de nivelul schimbărilor tradiționale cu Croația și în același timp să schimbăm acest acord de asociere și să-l transformăm într-un acord interimar. Aș mai face o ultimă observație și anume că Parlamentul European deja a exprimat, bine, nu uh, prin uh, adoptarea unui regulament, dar a adoptat sub formă de um, rezoluție progresele înregistrate în Bosnia-Herzegovina și în mandatele precedente ca urmare a unor amendamente propuse de uh, uh, Torino Pizzo din Comisia FED de la, din grupul socialist și care s-a referit exact la acest lucru și anume că acest regulament pe undeva corespunde în totalitate poziții exprimate de Parlamentul și asumate de Parlamentul uh, European la începutul lui 2014 în legătură cu modul în care vedea el soluționarea problemei cu Bosnia-Herzegovina în procesul ei de apropiere de Uniunea Europeană. Și cred de asemenea că aceasta este modalitatea prin care putem înțelege, sigur, aceste măsuri, dar, în egală măsură, uh, aș mai sprijini ideea unei analize amănunțite și a unui schimb de opinii, așa cum a propus de altfel și domnul raportor. Mulțumesc! Uh, că nu aveți niciun raportor din umbră, din partea conservatorilor n-ați desemnat pe nimeni, atunci, dacă nu, ALDE? Oliren este un normal uh, raportor, dar dăm cuvântul Marike. Mulțumesc foarte mult uh, raportorii pentru munca depusă, mulțumesc uh, colegilor pentru contribuțiile prezentate. Mi se pare foarte important să sprijinim faptul că grupul nostru poate să sprijine această propunere și este la fel de important și ca negocierile să continue și să ne rămână suficient timp la dispoziție pentru acest lucru. În egală măsură este important și ca Bosnia-Herzegovina să conștientizeze că noi am gestionat această problemă a acordului interimare sub formă de aspecte tehnice și Bosnia nu trebuie să respingă această perspectivă. Mai sunt și alte țări care la rândul lor au adoptat această abordare tehnică, motiv pentru care trebuie să purtăm în continuare un dialog în acest sens ca lucrurile să poată avansa. Un dialog care este important nu doar pentru chestiunile referitoare la schimburile comerciale, pentru că Problemele sunt multiple, problemele din Bosnia, acolo unde este nevoie de progrese reale dacă vrem ca Bosnia să avanseze într-o mai mare măsură către Uniunea Europeană. Așadar, ca să fie lucrurile clare, faptul că Bosnia-Herzegovina a impus taxe bunelor care vin din Croația nu corespunde spiritului de uh, acord bilateral de liber schimb. Acest lucru întârzie crearea unei zone de liber schimb, uh, ceea ce nu ne dorim și în același timp ar însemna pentru consumatorii din Bosnia că ei vor fi obligați să plătească mai mult pentru niște produse care, în normal, se importă din Croația. De aceea, <laughs> sprijin cauza exprimată de cei care și-a exprimat speranța identificării uh, unei soluții cât se poate de rapid uh, și eu consider că este un lucru important și mai salut includerea prevederilor legate uh, de statul de drept și drepturile omului în acest regulament. Haideți să nu uităm că în momentul în care ne ocupăm de aceste dificultăți foarte punctuale și de dimensiunea tehnică, firește că ținta Uniunii Europene este ca toate țările din Balcanii Occidentali să fie um, cât mai aproape de Uniunea Europeană, perspectivă pe care nu trebuie totuși să o pierdem și de aceea încurajez toate țările din Balcanii Occidentali să facă eforturi pentru a avea un uh, viitor uh, comun în Europa și ca să nu rămână fiecare blocat în uh, traumele din trecut. Uh, Cred că noi, membrii Comisiei de uh, Comerț, ar trebui să avem o perspectivă extinsă și tot din acest motiv mai sper și că guvernul Bosniei-Herzegovina o să ne urmeze sfatul, o să aibă o atitudine constructivă și în egală măsură o să se uh, țină de aceste acorduri și să le respecte. Mulțumesc. GUE n-are nici el niciun fel de raportor din umbră, n-ați desemnat pe nimeni. Atunci am ajuns la vers și acolo a fost desemnat domnul Buchner. Yeah. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului pentru raportul prezentat. Sprijinim abordarea dumneavoastră, o abordare extinsă și având în vedere imaginea pe care o prezintă Balcanii Occidentali și foarte bine că una dintre politicile de bază și elementele de bază ale politicii noastre reprezintă respectarea drepturilor omului, atât din punct de vedere politic cât și social, motiv pentru care aș dori să insist pe necesitatea acestei clauze privind drepturile omului și în același timp să ținem uh, cont de situația din Barcanii Occidentali în sensul că există, din păcate, această nerespectare a drepturilor omului și există tensiuni majore atât din punct de vedere tehnic, dar și la nivel uh, asociat, să spunem. Și după ce am insistat și am exprimat clar și apăsat sprijinul nostru, aș ruga să-l întreb pe raportor dacă există vreo temere referitoare la modul de respectare a drepturilor omului, dacă are informații detaliate în acest sens. Mulțumesc și acum încă o dată o să rog foarte clar și apăsat pe grupurile politice să întreb dacă aveți uh, sau nu aveți raportor din UPRO, vă rog să-i anunțați, le spuneți cine sunt, ca să știm și noi cine vorbește în numele grupului și ca să fie foarte clar, după aceea să uh, putem urmări lucrurile. Bun. Din partea verzilor, raportorul din umbră. Danke, ich kann's ganz kurz sagen. Domnul Buchner. Mulțumesc, voi fi cât se poate de succint și voi uh, trebuie să spun că punctele cele mai importante. Noi ne alăturăm uh, raportului inițial și credem că este foarte bun. Mulțumim uh, în mod expres pentru acesta. Președintele, mulțumesc. FTD-ul nu a numit niciun raportor din umbră, așadar nu există nici alte solicitări de luare de cuvânt. Sigur că îl avem și pe... Uh, l-am invitat și pe ambasadorul Bosniei-Herzegovina, pe domnul Igor Davidovici, astfel încât și ambasada ar fi putut să accepte propunerea și să discute despre posibile uh, propuneri de soluționare. Din păcate, ambasadorul nu a dat curs invitației, așadar nu putem să auzim niciun fel de uh, punct de vedere. Nu este aici. Intervenție fără microfon. Ok, also er ist nicht Bun, deci uh, nu a putut să vină astăzi, poate că va putea să vină la următorul schimb de opinii. Termenele au fost deja numite de către raportor. Raportul său va fi discutat pe 20-21 ianuarie, apoi termenul de depunere a amendamentelor este 28 ianuarie și în februarie 2015 va avea loc votul și ulterior uh, raportul va ajunge la vot în plenară. Domnule raportor Bettini, mai doriți să faceți vreo completare? Uh, nu, no, mi pare că... Nu, Um, constat că au fost exprimate foarte limpede pozițiile fiecăruia dintre grupurile politice, însă firește că acest lucru nu înseamnă că nu putem avea o discuție foarte deschisă și foarte amănunțită pe durata lucrărilor noastre, în vreme ce, sigur, din alte intervenții a reieșit următorul lucru pentru care de altfel și mulțumesc și anume că oamenii uh, sunt de acord cu um, modul în care se prezintă raportul redactat de mine. În ceea ce privește acum problema drepturilor omului, care de fapt este și singura întrebare care mi-a fost adresată, aș spune următorul lucru. Cu cât mai puține sunt astfel de situații în care se constată o subestimare sau încălcare a drepturilor omului, Păi, situația în, în cazul de față este una foarte delicată, pentru că se vorbește îndeoseb despre faptul că unul dintre candidații la președinție, de pildă, domnul Finci, nu a putut să își depună candidatura pentru că exista, să spunem, un temei constituțional al Bosniei care nu permit decât celor trei etnii uh, care sunt la guvernarea țării să se uh, prezinte cu candidați la președinție. Or firește că acest lucru aduce atingere unui drept uh, foarte important, un drept care într-o democrație ar trebui să fie dintotdeauna recunoscut și respectat. Ori în ceea ce privește problema drepturilor omului, se pare că din perspectiva Bosniei, problema care se pune este tocmai aceasta. Este vorba de însuși temeiul, temelia Constituției Bosniei și se pare că acolo avem o situație, până la urmă, generalizată Uh, de, în care drepturile umane sunt călcate în picioare, în care li se duce atingere, ori uh, cel puțin, uh, așa cum văd eu lucrurile în acest moment, acest tip de călcări totuși nu rez. Mulțumesc pentru adăugare și cunoașteți calendarul. Die nächste Aussprache la următoarea schimb de opinii, vă dorim să discutăm uh, despre schimburile comerciale cu uh, toate țările din Balcanii de Vest, de aceea vă rog să o pregătiți în consecință și încă o dată vom lansa invitația domnului ambasador de a participa la schimbul de opinii cu noi, pentru că uh, căutăm dialogul. Cu acesta închei punctul 7 de pe ordinea de zi și ajungem la punctul 8 de pe ordinea noastră de zi. Este și aceasta o temă preferată pentru noi. Este vorba despre controlul exporturilor de produse cu dublă utilizare. În mandatul trecut am revizuit deja legislația privind produsele cu dublă utilizare. S-a ajuns la niște rezultate foarte interesante pentru că am reușit nu numai să realizăm o adaptare tehnică a legislației, ci am reușit, ca și la nivel politic, să extindem volumul acestei verificări și să ne concentrăm în mod special pe aceste produse. Pentru că primăvara arabă ne-a arătat că produsele cu dublă utilizare din Europa au duce la oprimare și au contribuit la oprimarea uh, oamenilor în aceste state arabe. Acest lucru nu poate să se mai întâmple. Un uh, regim de exporturi care să accepte că produsele cu dublă utilizare duc la oprimarea cetățenilor din alte state. De aceea avem nevoie de o legislație nouă în acest domeniu. Vechea comisie a promis de multă vreme să vină cu o nouă legislație. Însă până acum nu a ajuns nicio propunere la noi. De aceea, grupurile politice au uh, solicitat o rezoluție astfel încât uh, să se exercite presiunea odată în plus asupra Comisiei în vederea adoptării unei noi legislații în acest domeniu. Mai ales că sistemele digitale au o influență tot mai mare. Cu atât mai mult este necesar să se creeze reguli clare în domeniul controlului la exportul produselor cu dublă utilizare. Grupurile politice au ajuns uh, la un consens cu privire la o, o rezoluție, la solicitarea unei rezoluții și voi da acum uh, cuvântul reprezentanților grupurilor politice din partea PPE-ului, domnului Fielner, dar din păcate acesta nu este prezent. Aha, domnul Winkler îl va reprezenta. Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. Doresc să specific cât se poate de clar că eu citesc doar uh, comentariile domnului Fielner, nu este contribuția mea personală, însă este poziția PPE-ului cu privire la acest subiect. Voi prezenta uh, așadar uh, comentariile și observațiile domnului Christopher Fielner. Anul acesta uh, am ajuns la concluzia, cu privire la controlul la exportul produselor cu dublă utilizare, că uh, este foarte important ca acestea să fie reanalizate. Sistemul de control strategic al Uniunii Europene fusese înainte mult depășit și sunt necesare actualizări viitoare. Una dintre concluziile pe care am, la care am ajuns a fost o declarație comună și o declarație a două comisii care exprimă îngrijorarea Parlamentului cu privire la uh, tehnologiile de supraveghere uh, cibernetică. Uh, este necesar ca controlele acestea să fie îmbunătățite și toate um, mecanismele din domeniu să fie modernizate, astfel încât controlul exportului produselor cu dublă utilizare să fie mai bun. Așteptăm acum Comisia să prezinte o propunere cu privire la modernizarea controlului la exportul produselor cu dublă utilizare. Așadar, uh, o astfel de întrebare cu solicitare de răspuns oral poate uh, să ne ajute să obținem mai multe detalii în domeniu. Mulțumesc. Domnule Gleichfeld. Domnul Dual Use. Da, e foarte bine să avem prieteni aici. Mulțumesc, domnule președinte. Dual use, această dublă utilizare, nu reprezintă numai un hobby pentru mine, ci cred că este o problemă gravă, o problemă serioasă. Definiția în sine a produselor cu dublă utilizare, care sunt acestea și care nu sunt, este una foarte dificilă. În ultima perioadă am ajuns la concluzia că nu este vorba numai despre bunuri materiale, ci că putem vorbi și despre software, software de supraveghere, cum ar fi, de exemplu, uh, cel deja menționat, care a fost utilizat în primăvara arabă pentru a prinde re- revoluționarii, pentru a îi oprima. Sigur că este vorba și despre produse care au un scop militar și se încearcă prin acestea să se influențeze și să se încalce drepturile ale omului. Situația este oricum complicată și pe lângă aceasta se adaugă și faptul că există diferite uh, legislații în domeniu în diferitele state membre. Acest lucru este rău per total, dar creează și uh, dezechilibre economice în plus. Și pornind de la această situație, ne-am decis să mai solicităm o dată comisiei să acționeze. Trebuie să spun că sunt uh, dezamăgit că lucrurile se tergiversează atât de mult. În continuare se exportă anumite produse fără să fie reglementată că este voie sau nu să se exporteze. Și acestea ar putea să producă pagube uriașe dacă se ajunge la abuzul de acestea. Iar din partea Comisiei, până una alta, nu auzim nimic. Așadar, a sosit momentul să reacționăm și de aceea cele trei întrebări pe care le-am adresat. Cred că sunt trei întrebări bune și uh, am dorit ca Comisia să vină cu un răspuns la acestea. Dorim să știm când putem să ne așteptăm să primim o propunere din partea Comisiei cu o privire la o nouă legislație în acest domeniu, pentru că cred că a sosit momentul. Președintele, mulțumesc. Good morning. Yeah, I had some initial concerns around the... the... Am avut câteva preocupări uh, uh, asupra felului în care a fost redat textul, însă acestea au fost uh, oarecum rezolvate. Sigur că avem beneficii de pe urma acestor tehnologii cu dublă folosire, dar apar și riscuri. Tehnologiile sunt exploatate, iată de ce acordul de la Vassenlar este foarte important, e un instrument foarte important. Și țările principale care uh, elaborează astfel de tehnologii au semnat acest aranjament de la Vasenar. Sigur că folosirea neadecvată a tehnologiilor aduce probleme, însă trebuie ca măcar să pornim de pe uh, poziții egale când vine vorba de a exporta aceste tehnologii. Și majoritatea uh, utilizărilor date acestor tehnologii este legitimă. Mm, și dacă e să comparăm ce se întâmplă pe scena globală, uh, trebuie ținut seama și de măsurile de securitate pe care fiecare uh, stat național trebuie să le ia. E important ca în pregătirea unei evaluări de impact să continuăm schimbul de informații. Este o, uh, un domeniu foarte tehnic și e important să uh, beneficiem de consultanța unor specialiști, unor experți, așa încât să adaptăm textul în uh, direcția cea bună. Marie Clara. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc colegilor din celelalte grupuri politice pentru cooperare E important să lucrăm cu toții pe acest text. Așa cum știți, vorbim acum de o întrebare cu solicitare de răspuns oral. Și e important să continuăm să conlucrăm, pentru că tehnologiile se dezvoltă chiar și acum, pe măsură ce noi uh, discutăm aici, și uh, pot avea impacturi pe care noi ni le dorim. Și uh, Uh, bunurile cu utilizare uh, dublă pot aduce un impact important asupra uh, unor cetățeni din state terțe. Unele dintre aceste tehnologii pot avea un efect de bumerang și pot fi utilizate împotriva propriilor noastre infrastructuri și a intereselor noastre strategice. Elemente care pot fi utilizate de forțele de interceptare legitime, de forțele poliției, nești pot avea un impact foarte diferit atunci când sunt utilizate de uh, țări unde nu există un stat de drept. Și e important ca statele membre să recunoască uh, semnificația impactului strategic, să-și actualizeze reacția uh, Însă aceste lucruri nu acoperă uh, uh, toate preocupările noastre. Aranjamentul de la Wassenaar se referă la aspectele strategice, dar mai există și altele, de, elementul de drepturile omului. E o parte importantă a uh, întrebării noastre adresate Comisiei. E nevoie de actualizări din partea Comisiei care să abordeze aceste aspecte ce țin de drepturile omului. Emma Clark a menționat uh, că e nevoie ca toată lumea să fie pe picior de egalitate în Uniunea Europeană. Există diverse riscuri, inclusiv o competiție neloială între statele membre, între uh, afacerile noastre. Uh, trebuie să dispunem deci de reguli foarte limpezi. Și e nevoie de asemenea de uh, expertiza tehnică care, pe care să o primim din partea specialiștilor. Și în procesul de cercetare și dezvoltare deja trebuie să să fim informați, așa încât să vedem care pot fi în viitor uh, impactul acestor tehnologii și nu doar să reacționăm a posteriori pentru că atât drepturile omului cât și interesele noastre strategice sunt impactate și constatăm astăzi o lipsă, o lacună a uh, reglementărilor în această direcție, însă trebuie să avem o abordare inteligentă și actualizată în abordarea noastră, a, uh, abordarea noastră comercială. De asemenea, E vorba de uh, un apel urgent lansat Comisiei Europene pentru a face pași înainte uh, pe acest dosar. Mulțumesc, domnule președintele Helmut. Thank you, Mr. Chair. Um, these questions were formulated in negotiation with various groups. Mulțumesc. Aceste întrebări au fost formulate în uh, colaborare cu grupurile politice și aș vrea să mulțumesc pentru această colaborare. Uh, ne-am concentrat pe controlul ex ante uh, la exportul produselor cu dublă utilizare, odată ce aceste produse pot fi periculoase și pot uh, pune în pericol siguranța drepturilor omului. De aceea este foarte important să știm uh, ce oferim părților terțe. Nu este, acest lucru nu se aplică numai achiziției de bunuri care pot fi utilizate în uh, interes militar, dar și la anumite tehnologii. De aceea, ținând cont de natura sensibilă a acestui tip de comerț, uh, Produsele cu dublă utilizare trebuie uh, analizate de cercetători neutri care să ofere o expertiză corespunzătoare. Unitățile de business sunt uh, parțiale, de aceea nu ar trebui să aibă votul decisiv. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Din partea verzilor, Francisca Keller este înscrisă pe listă, însă nu o văd în sală. Ok, în regulă. Domnule Buchner? Bun, EFTD. Nu observ uh, nicio nominalizare. Dorește altcineva să se înscrie la cuvânt? Observ că nu este cazul. Atunci dau cuvântul comisiei și anume domnului Asculize. Thank you and I'm happy to see that. Mulțumesc, sunt bucuros să observ că Multe dintre punctele pe care le-am tratat în comunicarea noastră au fost luate în considerare de uh, membrii Parlamentului. Vă mulțumim încă o dată pentru comentariile pe care le-ați făcut. Luăm notă de îngrijorările dumneavoastră. Sigur că este un proces îndelungat și este unul care nu este ușor. Lucrăm pe această temă și consultăm toate părțile implicate și vom reveni la dumneavoastră cu o, un stadiu actualizat pe parcurs ce uh, procesul înaintează. Mulțumesc! Ich habe jetzt das nicht ganz richtig verstanden. Nu am înțeles foarte corect. De fapt, mă gândeam că îmi veți povesti cât de departe a ajuns Comisia cu pregătirile în ceea ce privește noua legislație și cum vă gândiți să răspundeți la cele trei întrebări. Yeah, uh, I can uh, update you on the da, pot să vă spun câteva cuvinte cu privire la ultimii pași pe care i-am făcut. A avut loc un forum industrial în 23 uh, octombrie, care a fost organizat aici la Bruxelles și a implicat atât membrii ai industriei cât și experți de la nivel național din țările membre. Și ceea ce am făcut a fost să trecem prin uh, comunicare și am discutat cele patru priorități pe care vi le-am propus în comunicare. Am uh, încercat să acumulăm informații din partea părților implicate. Și, așa cum a spus cineva, asta nu este numai o discuție de tip tehnic, ci sunt foarte multe aspecte politice care trebuie gestionate, de aceea uh, prioritățile sunt greu de identificat. Asta încercăm să facem și vom reveni la dumneavoastră uh, cât de curând, cu prima ocazie pe care o vom avea, și atunci vom oferi un calendar mai precis. Da, nici acest răspuns nu mă mulțumește foarte mult, pentru că colegii noștri au venit cu mai multe sugestii, doamna McLaren, doamna Sharke, cu privire la conținuturi concrete pe care această legislație ar trebui să le cuprindă. Și să spuneți în câteva luni. Ce înseamnă în câteva luni, concret? Bun, dar observ că nici colegii nu sunt prea mulțumiți. Domnul Leistfried uh, dorește din nou să ia cuvântul. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, cred că este inacceptabil. Uh, domnul a vorbit acum două minute și nu ne-a spus absolut nimic. Ce ar trebui să facem? Cred că vorbesc și numele celorlalți colegi eh, când spun că dorim un răspuns rapid la întrebările noastre, iar cineva de la comisie ar trebui să fie capabil să răspundă. Este ridicol ceea ce se întâmplă. Mulțumesc, domnule președinte, pentru ocazia pe care ne oferiți de a veni cu eh, detalii suplimentare. Dar vreau să vă asigur și să-i reasigur pe membrii acestei comisii că răspunsul la întrebarea dumneavoastră, răspuns pe care îl așteptați, uh, va fi oferit la plenară. Aceasta a fost uh, practica pe care am urmat-o până acum și sigur că există și posibilitatea ca comisarul să ofere răspunsul așteptat de Parlament la întrebarea care va fi adresată în plenară. Însă vreau să-i asigur pe membrii că colegii lucrează cât se poate de intens la pregătirea unei propuneri legislative. Acesta a fost o chestiune care a fost abordată de mulți membri, se solicită uh, însă și o analiză tehnică, un studiu de impact și ne așteptăm ca anul viitor uh, aceasta să fie realizată. Dar cu mai multe detalii uh, va veni doamna comisar Malmström atunci când va răspunde la întrebarea cu solicitarea de răspuns oral în plenară. Cred că ar trebui să intrați în serviciul diplomatic și să lucrați acolo, pentru că ați răspuns cât se poate de politicos și ați prezentat uh, lucrurile într-un mod uh, foarte politicos, însă uh, conținutul și substanța răspunsului dumneavoastră lipsește cu desăvârșire. Însă, recomandarea mea este ca la următorul schimb de opinii să fiți mai pregătiți cu privire la un răspuns uh, referitor la conținut, chiar dacă, sigur, formal, uh, întrebările aș găsesc răspunsul la plenară. Dar dacă nu tot avem ocazia aici, la comisie, să discutăm despre pregătirea unor legislații, ar fi bine să beneficiem uh, și de ceva informații de conținut, nu doar să ne străduim să răspundem diplomatic și să fim amabili unii cu alții, ci să facem un schimb de opinii concret pe conținuturi. Mulțumesc foarte mult! Și cu aceasta trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre punctul 9. Bun. Punctul 9. Aici este vorba despre tratamentul tarifar al mărfurilor care provin din Ecuador. Dragi colegi, ați uh, înțeles că Ecuadorul dorește să adere la acordul Columbia-Peru, de aceea abordarea inițială de a avea și de a promova o dezvoltare regională acolo se apropie cu pași tot mai rapizi. Pe 17 iulie au fost încheiate negocierile și știți cu toții că Negocierile, respectiv uh, procesul de aderare, durează o perioadă îndelungată. Nu am fost uh, implicați în ceea ce privește chestiunea Columbia-Peru, a durat însă întregul proces foarte mult și atunci și știm foarte bine cum se procedează din punct de vedere al tehnicii procedurale și care sunt obstacolele care pot apărea. Însă, în ceea ce privește Ecuadorul, Odată cu 1 ianuarie 2015, regulamentul uh, GSP Plus uh, va, nu va mai fi valid. Deci va exista o lacună. Așadar, uh, propunerea de a prelungi situația actuală până când Ecuadorul va adera la acordul între UE și Columbia-Peru. Raportorul nostru este domnul Helmut Scholz, căruia îi dau cuvântul. Um, as I have not seen yet... Nu am uh, uh văzut prezent un reprezentant al comisiei care se ocupă de acest dosar, însă trebuie să vă spun că am demarat uh, lucrările pe acest raport important, pregătind implementarea faza de implementare a dosarului înainte ca un acord să poată intra în vigoare după ratificarea lui. Așa cum știți, mm, se încearcă modificarea regimului GSP așa încât țările cu venturi foarte uh, mici să nu mai poată fi eligibile pentru această schemă. Și țările, în funcție de dezvoltarea lor economică, vor fi pedepsite, ca să spun așa, odată cu schimbarea regulamentului GSP. Succesul uh, economic dovedind faptul că țara respectivă nu mai are nevoie de ajutorul nostru, de sprijinul nostru. Cu colegii din legislatura anterioară, dar probabil și acum, noul mandat, analizăm ce se întâmplă în Ecuador, însă nu putem cădea de acord asupra felului în care am putea eventual evita uh, pagubele colaterale. Unii colegi își amintesc, uh, poate, um, cât de insistent a fost presiunea asupra guvernului Ecuador pentru uh, obținerea acordurilor, uh, inclusiv cu Trebuie să recunosc și trebuie să fiu de acord și să țin seama de faptul că Ecuador acum a decis să renunțe la uh, acest acord. Decizia e controversată chiar și în țară. Dincolo de luptele politice interne în Ecuador, consecința este că acum Comisia propune reinstalarea unor preferințe comerciale potrivit regimului SPG+. În această etapă ne aflăm acum. În beneficiul cetățenilor din Ecuador, aș susține regulamentul propus și aș face un apel la grupurile politice să cată de acord cât se poate de rapid asupra unei poziții comune asupra acestui regulament pentru a reduce perioada de timp în care Ecuadorul uh, nu va uh, dispune de tarifele preferențiale. Fără un astfel de regulament, Ecuadorului îi lipsesc între 120 și 160 de milioane de dolari americani. Uh, trebuie să ținem de seama de această presiune a timpului și trebuie să ne apărăm responsabilitatea democratică de a verifica. am întâlnit și cu raportorii din umbră pentru a, a discuta și săptămâna viitoare la început ne vom întâlni din nou tocmai pentru a găsi un acord cât mai rapid și un compromis acceptabil. Schimbarea pe care o propun regulamentul este cât se poate delimitată, dar totuși importantă din perspectiva Parlamentului European. Întâi, recomand menținerea dreptului Ecuadorului pentru a apla, aplica măsuri de salvgardare potrivit criteriilor OMC. Experții uh, și-au manifestat preocupările în ce privește ceea ce se întâmplă în Ecuador. Comisia trebuie să informeze Parlamentul în ce privește respectarea din partea Ecuadorului a tuturor angajamentelor, așa cum ne așteptăm de la toate țările care participă la regimul SPG+. Uh, și sperăm să nu internă prea multă birocrație în redactarea acestor rapoarte. Și am putea accepta în locul acestei raportări un tablou de bord actualizat periodic. Ne referim în mod explicit la regimul SPG Plus eh, și la felul în care OMC tratează Ecuadorul. Deci susținem toate referirile specifice la SPG+. Însă un aspect anume uh, a fost susținut permanent de Parlament și anume acela de a nu crea precedente nedorite. Dorim să ne menținem dreptul de veto uh, atunci când vine vorba de renunțarea tratamentului preferențial vis-a-vis -vis de o țară terță. Iată de ce respingem propunerea Comisiei de a avea puterea prin uh, acte delegate să ia singură astfel de decizie. Haideți să nu uităm că importatorii europeni ne-au solicitat să putem prevedea evoluțiile. Pentru că nu ne dorim o schimbare în măsurile tarifare de pe o zi pe alta. Și trebuie să ținem seamă și aici de procedurile noastre democratice. Încă două amendamente uh, mi-aș dori să pot introduce. Considerentul 6 și articolul 3b. Trebuie să ștergem cuvântul measures din catalog ca o schimbare de ordin tehnic care țin de uh, statele membre și aș corecta uh, un aspect din mai engleză. Mm, stimați colegi, doresc să vă mulțumesc încă o dată pentru cooperarea foarte bună pe acest dosar până acum și v-aș invita să continuăm în spiritul în care am lucrat și până acum pentru a apăra drepturile cetățenilor europeni și aștept opiniile dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, domnul Fisas, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, vreau să mulțumesc domnului Scholz pentru efortul depus. Am colaborat foarte bine cu dumnealui. Am studiat împreună această temă. În mod evident, suntem în favoarea acestei propuneri de regulament care permite extinderea preferințelor tarifare pentru Ecuador printr-un sistem SPC Plus și asta până la intrarea în vigoare a acordului. Un calendar de asemenea a fost adoptat, este un calendar foarte exigent, însă suficient pentru ca acest regulament să poată intra în vigoare cât mai grabnic. Susținem propunerile comisiei și nu avem intenția să depunem amendamente. Cum a spus și domnul Scholz, calitate de raportor. Dumnealui a depus deja o serie de amendamente. Avem însă câteva semne de întrebare. Amendamentul 1.5 e vorba de modificarea considerentului 6 și articolului 3b, arătând că Ecuadorul are dreptul la măsuri de salvgardare în ce privește produsele europene, și asta conform dreptului stabilit de OMC. Prin urmare, Ecuadorul se poate prevala de acest drept. Chiar dacă amendamentele vă par redundante, le putem susține fără probleme. Amendamentul 2, 4 și 6 se referă la modificarea consideratelor 6, 10 și articolului 3 făcând o legătură cu regulamentul SPG. Sunt de acord pe fond, dar am îndoieli în ce privește riscurile juridice uh, antrenate de această legătură între cele două texte. Nu s-a citat sistemul de preferințe generalizate, SPG, deci, în acest text și înainte de a susține acest amendament, uh, aș dori să știu în mod clar că nu există riscuri de tip juridic în ce privește această citare. Și mai apare și consideratul 9a, în care vizează controlul exercitat de comisie, controlul punerii în aplicare. Aici suntem de acord la 4, 7, 8 și 9 și 10. E vorba de fiecare dată de modificarea considerentului 10 și articolului 4 Retragerea temporară a regimului autonom trebuie să se facă printr-un act delegat, urmărind procedurile și nu printr-un act de executare, așa cum arată propunerea Comisiei. Eu cred că aici este o problemă complexă, dată fiind natura temporară a regulamentului. Poate că nu e potrivit să aplicăm dispozițiile vizate de regulamentul SPG+. Dacă Comisia lansează procedura de retragere temporară acestor preferințe și până la intrarea în vigoare a acordului, s-ar putea să intervină un interval de un an și jumătate. Iar în practică, asta ar însemna că avem nevoie de o procedură mai flexibilă și mai rapidă. Am înțeles că s-a solicitat serviciilor juridice să se pronunțe spre caracterului identic al mobilizării actelor delegate și al actelor de executare în acest regulament. Iată de ce cred că trebuie să așteptăm avizul serviciilor juridice și rămân la dispoziția raportorului și a raportorilor din umbră pentru a discuta și a obține un consens larg. Sper să putem purta negocierile pe acest raport uh, fără inconveniente și fără întârzieri. Inconveniente, mă refer, uh, pentru Uniunea Europeană, dar și pentru exportatorii ecuadorieni. Mulțumesc, îmi voi pune cealaltă pălărie și voi deveni raportor din umbră pentru grupul meu politic. Cred că ne confruntăm cu trei provocări în ceea ce privește legislația propusă și trebuie să abordăm în felul următor. Pe de o parte, trebuie să ne asigurăm că între regulamentul GPS Plus și uh, începerea noului uh, acord nu va fi nicio prăpastie. Au trecut un an jumate și trebuie să spun că au existat uh, procese de ratificare a acordurilor mai îndelungate. Așadar, trebuie să ne gândim uh, în ce măsură putem să obținem uh, ceva flexibilitate. Pentru că altfel, într-un an jumate, ne putem confrunta cu aceleași probleme. Dacă până la momentul respectiv nu se ajunge la ratificare. Cea de-a doua provocare trebuie să ne asigurăm de asemenea că, pornind de la preferințele comerciale, angajamentele uh, în baza GSP Plus vor fi respectate în continuare. Nu știu cum se poate obține această uh, certitudine juridică. Pe de o parte, trebuie să spunem că prevederile GSP Plus continuă să fie valide și de asemenea și monitorizarea, iar pe de altă parte avem posibilitatea să spunem că prevederile acordului UE, Columbia, Peru, Ecuador ar putea fi anticipate și acestea ar putea fi aplicate și în perioada de tranziție. sau cel puțin să se inițieze un proces uh, de aplicare. Așadar, nu sunt uh, convins cum putem să ne asigurăm că, în ceea ce privește durabilitatea, Ecuadorul poate să fie angajat pe perioada aceasta întreagă, astfel încât să facă pașii corespunzători. Mă gândesc aici la producția de flori din Ecuador. Și al treilea domeniu drepturile Parlamentului. Chiar dacă pornind de la premiza că procesul de implementare uh, al legislației este unul îndelungat, trebuie să ne asigurăm că drepturile noastre nu sunt încălcate prin uh, transformarea drepturilor delegate în drepturi uh, actelor delegate în acte de punere în aplicare. Așadar, sunt de părere că uh, ar trebui să avem de-a face aici cu acte delegate, cel puțin principial vorbind. Însă, se dorește o afirmație juridică și vom discuta și cu coordonatorii despre acest lucru, astfel încât uh, și din punct de vedere juridic să fim convinși că am procedat corect. Cam atât uh, am avut de spus ca raportor și acum uh, trec din nou la rolul meu de președinte dar din partea ECR ar veni uh, rândul raportorului ECR, domnul Zaradir, care nu este însă prezent. Marie, vrei să preiei uh, alte? Much, uh, I will speak. Mulțumesc. Am să vorbesc în numele lui Ramon Tremosa și asta pe scurt. Grupul nostru este pentru o intrare în vigoare rapidă a FTA uh, pentru că e legată de um, acordul Columbia-Peru între un PNR și Ecuador. S-a obținut un acord în iulie și asta ar însemna o sporire accesului pe ambele piețe a ambelor parteneri. Ecuador este o piață mică, dar există sectoare UE care au arătat că există potențial de creștere pentru ele. Propunerea Comisiei de a extinde uh, preferințele unilaterale la SPG Plus dincolo de decembrie 2014 până când acordul va intra în vigoare este un pas foarte important și pentru noi și trebuie să ne asigurăm că procesul, așa cum are menționat și raportorul, nu va fi întârziat, trebuie să luăm o acțiune rapidă și în acest scop Vom analiza amendamentele și vom încerca să ținem seama de uh, avizul serviciilor juridice în ce privește coerența cu alte texte legislative similare. Credem că trebuie să continuăm să susținem Ecuadorul pentru a se dezvolta și e nevoie, în mod evident, de un mediu legislativ stabil pentru uh, afacerile europene de acolo. Domnul Bever nu este în cel acolo. Așa că voi da acum cuvântul Comisiei. Cine va lua cuvântul din partea Comisiei, domnule Jensen? Thank you, uh, Chairman, and, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și pentru posibilitatea de a participa astăzi la această dezbatere. În ce ne privește, suntem mulțumiți de faptul că Parlamentul European uh, acționează rapid în acest dosar și așteptăm propunerile dumneavoastră, propunerile de amendamente, deci și uh, suntem cât se poate de deschiși, de a participa în mod constructiv, așa încât procesul să fie într-adevăr unul uh, rapid, să parcurgem toate etapele procesului legislativ și, în mod evident, suntem cât se poate doritori să ținem seama, dar și să înlesnim Uh, munca dumneavoastră așa încât să obținem ajustările necesare. Cu toate acestea, dacă vă uitați la textul propunerii noastre, atât în ce privește actele delegate și actele de executare, ceea ce am propus uh, privitor la dezvoltarea durabilă, există adnotări, există motive solide uh, în spatele acestor propuneri și cred că mai putem discuta, dar pentru moment așteptăm amendamentele dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Poate încă o dată întrebarea referitoare la calendar. Sunteți siguri că este suficient timp? Mai ales uh, ținând cont de experiența ratificării altor acorduri pe care am avut-o. Da, cred că timpul ar putea să fie suficient dacă continuăm uh, într-o manieră în care este un uh, interval de timp uh, normal și la Consiliu lucrurile merg normal. Considerăm că 2 ani ar fi un termen potrivit. A luat puțin peste 2 ani pentru închiderea negocierilor cu Columbia până la implementare, până la intrarea în vigoare, însă acolo situația juridică era mai complicată, a trebuit o revizuire mai detaliată. Procesele care au trebuit să fie implementate erau mai complicate și uh, au fost luate niște decizii politice ceva mai uh, importante la nivelul Parlamentului European. Au existat probleme și în ceea ce privește implementarea și anumite indicații geografice. A fost nevoie de mai mult timp uh, la Consiliu și la grupurile politice, dar sperăm că acum va fi posibil să evităm toate aceste probleme. Haideți să vedem cum evoluează lucrurile. Eu cred că timpul este suficient. Mulțumesc, domnule Zalva. Gracias, președinte. Muy brevemente. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Vă mulțumesc pentru declarațiile pe care le-ați făcut asupra eforturilor pe care ne desfășurăm cu toții. Aș veni la cele spuse de colegii noștri, în special ce spunea domnul Fisa despre importanța acestui raport. Un raport care trebuie să evite ca exporturile ecuadoriene să uh, fie cu totul și cu totul libere de orice drepturi. Da, vom uh, renunța la SPC, dacă intervine acordul de liber schimb. Să doream să vă reamintesc tot ceea ce s-a spus deja. Trebuie să fim foarte prudenți din punct de vedere juridic pentru a evita ca acest acord să nu încalce principiile Organizației Mondiale a Comerțului. Însă sunt convins că eforturile raportorului și raportorilor din umbră vor permite să evităm toate aceste dificultăți. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Există alte solicitări de luare de cuvânt? Observ că nu este cazul, așadar mai dau o dată cuvântul raportorului pentru a conchide. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc uh, în mod expres pentru observațiile pe care le-ați făcut. Am vorbit în engleză și Uh, sigur că poziția uh, cu privire la Ecuador uh, poate fi um, deviată de aici, însă în germană doresc să atrag atenția asupra patru puncte importante. Eu am fost raportor și pentru ICI Plus și au existat și acolo o serie de probleme. Acestea toate au fost preluate de SCP Plus. Atunci am discutat la Parlamentul European foarte mult și în detaliu cu privire la uh, rezervarea dreptului democratic al legiuitorului. Rat Consiliul și Parlamentul puteau să aibă posibilitatea de a verifica oricând anumite aspecte. De aceea doresc să vă avertizez că, indiferent de motive, preferințele sau anumite reguli pot fi uh, anulate dacă acest drept este încălcat. Îi rog așadar pe colegi ca pe această direcție ca această chestiune a actelor delegate și a actelor de punere în aplicare să ne preocupe și să fim vigilenți. Voi încerca și cu raportorii din umbră să uh, discut pentru a uh, lua cunoștință de poziția Consiliului, poziția sa actuală. Este o întrebare importantă uh, pe lângă calendar și termene limită. Al doilea punct pe care doresc să-l menționez, am, avem, am avut o întâlnire a celor care sunt responsabili de monitorizare și colegii au avut posibilitatea de a discuta despre aceste lucruri. Am uh, abordat aspecte de conținut, uh, cauzele care au dus la această situație. Și am avut de asemenea posibilitatea, între timp, să discut cu ministrul pentru comerț al Ecuadorului. Acest lucru s-a întâmplat săptămâna trecută. Și, și acesta a atras atenția asupra unui lucru și anume că, tocmai în ceea ce privește IMM-urile din Ecuador, ținând cont de situația economiei reale și de uh, intrarea în vigoare a acordului UE Columbia-Peru, e bine, acestea se găsesc în fața unor condiții uh, dificile. Și trebuie să fim conștienți de acest lucru și anume că Ceea ce convenim aici teoretic are consecințe reale asupra condițiilor de viață și de muncă a multor uh, oameni din Ecuador. Încheierea uh, acordului de liber schimb între Peru și Thailanda a dus uh, la probleme în Ecuador. Așadar, avem deja aici anumite lucru de care trebuie să ținem cont în contextul general al relațiilor comerciale între Uniunea Europeană și celelalte state. Și de asemenea, am discutat și despre chestiunea OMC, compatibilitățile cu aceasta și trebuie să spun că, da, trebuie să fim atenți astfel încât compatibilitatea cu OMC-ul să fie luată în considerare. Mă bucur să colaborăm în continuare împreună cu raportorii din umbră și sper că foarte rapid vom reuși să ajungem la un text comun care să vină cu amendamente la amendamentele deja aduse de mine, astfel încât în uh, timpul foarte scurt pe care îl avem uh, pentru realizarea acestui regulament să putem să cooperăm la fel de constructiv și împreună cu Comisia să ajungem la un rezultat pozitiv. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc pentru această prezentare cuprinzătoare. Vom lucra în continuare pe această direcție. Cu acesta închei uh, punctul 9 de pe ordinea de zi și prima parte a reuniunii noastre. Însă, pentru că astăzi am fost foarte rapizi, propun să uh, începem reuniunea coordonatorilor la ora 11, nu la 11.30, așadar la ora 11, reuniunea coordonatorilor aici, în aceeași sală. Mulțumesc!